Nu sunt mulțumit, desigur, cu bugetul pe care l-a propus Comisia pentru acest fond. Însă, eu cred că textul pe care l-a negociat raportorul pentru cele două fonduri este cel mai bun text posibil în condițiile actuale. Și eu aș vrea să lansez un apel către toată lumea să voteze împotriva tuturor amendamentelor care merg împotriva textului negociat. Când am fost raportor, am dat o tentă foarte ambientală de uh, promediu raportului și nu mi-am schimbat părerea. Toate uh, încercările de a împiedica investiții care ar putea să duc la o eficientizare a cogenerării și a termoficării nu sunt raționale. În același timp, când e vorba de investițiile în gaz, și de înlocuirea mai multor combustibili fosibili uh, poluanți. E foarte surprinzător să vedem că unii colegi care au beneficiat de fonduri pentru astfel de activități vor acum să împiedice unele state membre să facă același lucru, în timp ce, același timp, ei promovează infrastructura gazului ca Nord Stream 2. Mulțumesc foarte mult. Acum, în numele conservatorilor și reformiștilor ECR, are cuvântul uh, doamna Fit, domnul Fito. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc raportorului și să le mulțumesc tuturor colegilor care au făcut mari eforturi în Comisia Regii pentru acest text fundamental. Aș avea doar câteva observații pe scurt. În primul rând, sunt de acord cu evaluarea negativă în legătură cu reducerile bugetare. E drept că nu așa ne-am fi imaginat noi lucrurile, nu așa ne-am fi dorit să lucrăm. Acum, câteva considerente pe fond. În primul rând, referitor la rapiditatea de acțiune. Obiectivul adoptării textului e să putem debloca resursele începând cu anul 2021. Al doilea rând, acest regulament trebuie să depășească întârzierile care au uh, fost înregistrate în trecut în ceea ce este cheltuielile și trebuie să evităm ca aceste întârzieri să aibă un impact negativ asupra capacității administrative din diferitele regiuni și, în ultimul rând, flexibilitatea pentru a putea folosi mai bine aceste resurse la nivel național față de uh, trecut. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Acum, în numele grupul ALDE, doamna Iskra Mihailova. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, stimați colegi, mai întâi de toate aș vrea să-i mulțumesc raportorului și tuturor colegilor de la Comisia Regii pentru acest uh, raport atât uh, de bun pe tema Fondului European de Dezvoltare Regională și a Fondului de Coeziune. Propunerea Comisiei Europene, pe marginea care am uh, lucrat, merge în direcția uh, flexibilității sporite și a simplificării Fondului de Coeziune și a Fondului European de, uh, de Dezvoltare Regională. Era important ca toate acestea să fie conservate în uh, raportul adoptat la Comisia Regii. Dați-mi voie să subliniez câteva elemente pozitive ale, raport, ale raportului. În primul și în primul rând, contribuția crescândă a fondurilor europene la atingerea Uh, obiectivelor uh, climatice. 35, respectiv 40% din aceste fonduri sunt alocate acestor obiective. În ceea ce privește dezvoltarea urbană, uh, Comisia Regii vine cu o propunere de 10% pentru această dimensiune urbană. După aceea, reforma conține o serie de elemente cheie uh, care se referă la interacțiunea dintre aceste fonduri și alte politici esențiale ale uh, Uniunii Europene. Te, uh, concentrația tematică bazată pe PIB și pe adaptabilitatea regiunilor mi se pare o idee potrivită. De asemenea, excluderea investițiilor uh, făcute în uh, combustibilii uh, tradiționali mi se pare o idee bună atâta timp când această, ide- această propunere este una echilibrată. Mulțumim în numele verzilor, domnul Scârlec. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar. Poate că noi cu toții aici suntem de acord că fondul de coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională sunt extrem de importante pentru statele membre pentru ca ele să poată să facă progrese în acele regiuni în care e nevoie de ajutor pentru ca aceste state sau regiuni să se apropie de țările dezvoltate. Trebuie să folosim uh, fondurile pe care le primim pentru a investi în valorile noastre comune. Dar în calitate de raportor din umbră sunt destul de dezamăgit de rezultatul acestui dosar. Pentru că eu zic că rămâne sub nivelul așteptărilor, uh, ambițiilor prezentate de către Comisia Europeană. Foarte mulți bani au fost uh, cheltuiți în scopuri greșite, investiții în combustibil fosil, infrastructuri uh, de gaze, lucru care nu vor contribui cu siguranță la implementarea politicilor pe care ne-am convenit în, convenit în acest Parlament de economie circulară și așa mai departe. Vom vota elementele finale necesare Uniunii Energetice, dar având în vedere această propunere, va fi imposibil pentru statele membre să folosească eficient banii publici care provin din fondurile europene și vor dezvolta direcția greșită. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, iar acum, în numele Frau Kommissarin. Doamnă comisar, doamnelor și domnilor, într-adevăr, fondurile de dezvoltare regională sunt și rămân un instrument de dezvoltare, în special al zonelor rurale și sunt absolut esențiale pentru echitatea socială în regiunile europene. Acum se pune însă accent pe o Europa mai verde, ceea ce salutăm, bineînțeles. Dar uh, aici nu vorbim despre artificii, ci vorbim despre o tranziție socioeconomică, în adevăratul sens al cuvântului. Schimbarea socioecologică însă costă. Ce cerem noi? Cerem în toate regiunile minim 40% din fondurile de dezvoltare uh, regională, deci cerem ca aceste 40% să fie investite în uh, proiectele de tranziție socioecologică. De asemenea, cerem ca investițiile în uh, tehnologii uh, fosile și uh, vechi aeroporturi să fie interzise. De asemenea, proiectele de integrare la fața locului trebuie să poată fi finanțate din aceste fonduri. Schimbările socioeconomice trebuie să fie însoțite într-o manieră activă. Asta dorește GUE Mulțumim foarte mult. Acum, în numele EFDD, urmează doamna Rosa D'Amato. Importante nella nostra legislatura, ossia l'approvazione e la chiusura della prima lettura. Ajungem la prima lectură în legătură cu regulamentul pentru Fondul European de Dezvoltare Regională. Dar avem două lucruri uh, problematice. În primul rând, uh, cota cofinanțată de statele membre care se mm, deduce din uh, pactul de stabilitate și, în al doilea rând, finanțarea că pentru combustibilii fosili. Cum putem să ne ducem în fața legătorilor spunându-le că Parlamentul a refuzat să se financeze entitățile locale și regionale? Cum putem sprijini inițiativa fantastică a Gretei Thunberg și greva pentru clima a copiilor noștri, dacă în acest hemiciclu introducem niște derogări periculoase și facem posibilă folosirea singurii politici redistributive europeană pentru investiții în combustibilii fosili. Dacă ne gândim la viitorul apropiat, la prezent, cer să sprijiniți amendamentele în legătură cu pactul de stabilitate și în legătură cu mediul înconjurător. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Acum, în, grup, în numele grupului ENF, domnul Stüger. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dezvoltarea regională este o variantă de incest a ajutorului pentru dezvoltare. Pentru că, de fapt, nu facem decât să transferăm uh, banii contribuabilului din impozite dintr-o parte în alta, fără rezultate, așa cum se întâmplă la ajutorul pentru dezvoltare. Nici măcar nu putem spune că banii vin de la bogați și sunt distribuiți săracilor. Nu este așa, ci de la clasa de mijloc sunt luați acești bani și sunt distribuiți la, uh, către cei mai bogați din Europa de Est care au avocați, armate de avocați și se servesc din toate aceste cazane cu subvenții și le golesc de bunul plac. Iar contribuabilul este fraierul. Când se termină în fine cu așa ceva? Mulțumesc! Da, vă mulțumesc! Aveți un cartonaș albastru de la domnul... Aveți o întrebare de la domnul Van Nistelrooy. Doriți uh, să răspundeți? Vă rog. Fără microfon intervenția. Mulțumim. Am ascultat cu atenție contribuția colegului Stugăr. Dumnealui spune că e vorba de o variantă de incest a ajutorului pentru dezvoltare și sunt blocat, trebuie să vă spun, pentru că nu prea l-am văzut participând la Comisia Regii atunci când am dezbătut uh, diferitele rezultate de la rapoartele de coeziune, unde cele mai mari investiții din această perioadă au ajuns în uh, zonele mai sărace ale Europei. Cum puteți să spuneți așa ceva? Chiar sunteți pierdut. Vă rog să vă citiți documentele. Puteți comenta? Okay. Dank u wel. Scherpe. Mulțumesc. Uh, da, o întrebare foarte clară și necesită un răspuns tot așa de clar. În uh, Comisia Regii se toarnă banii contribuabililor peste uh, Europa de Est. Am fost în România, am fost în Bulgaria ca să mă uit exact ce se întâmplă cu banii și știți unde intră banii aceștia? intră în buzunarele bogaților care își fac uh, clădiri împunătoare și construiesc palate pentru ca turiștii să meargă să le viziteze, dar în acele colțuri ale lumii nu merge nimeni. Și dacă acolo intră banii contribuabilului olandez, atunci nu mulțumesc. Da, uh, mulțumesc pentru non-neafiliați acum domnul Papadakis τα γνωστά παραμύθια της ευρωπαϊκής ένωσης και των κυβερνήσεών της επαναλαμβάνει η πρόταση κανονισμού. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbiște, vorbim despre nimicuri, de fapt, despre niște fonduri care cică ar combate sărăcia. Testul a fost Grecia. În timpul crizei capitaliste am absorbi, absorbit o grămadă de fonduri, dar sărăcia a crescut, șomajul a crescut, etc. etc. Și asta din pricina faptului că până la urmă banii aceștia sunt folosiți pentru a întări monopolurile. Nu se oferă fonduri pentru infrastructura împotriva in, um, ce știu eu, inundațiilor, etc. Deci doar pentru monopoluri. Și așa numitele condiționalități fac ca banii să ajungă, de fapt, la cei bogați. Oamenii uh, luptă în continuare pentru uh, reformă, vor ca fondurile acestea să fie folosite în folosul tuturor. Mulțumim, urmează domnul Van Nistelrooy. Thank you, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar, domnule raportor. Mă voi exprima în limba neerlandeză. Mm, noi oferim prioritate zonelor urbane. E o creștere acolo de la 5 la 10%. Încă un element nou despre care s-a vorbit. 2,4 miliarde de euro pentru consolidarea micilor comunități locale. Se spune că pe viitor 8 milioane de cetățeni vor uh, părăsi zonele rurale pentru a merge la oraș. Mulți tineri foarte pregătiți nu se mai întorc niciodată în satele sau comunele de baștină. Deci am făcut acest pact pentru satele inteligente, pentru comunele inteligente. Avem o rezoluție în octombrie. Doamnă comisar, sper să reacționați de asemenea pozitiv și la acest lucru. O a doua observație, fuzionarea a două fonduri. Fondul de coeziune cu Fondul European de Dezvoltare Regională. Pentru a avea o simplificare, da, sună bine, însă în practică cele două fonduri nu se potrivesc neapărat. Deci ar trebui să cunoaștem mai bine orizontul european, să vedem ce se întâmplă, care e producția, care sunt exporturile exacte. Aceasta e ceva ce trebuie să fie valabil pentru toată Uniunea Europeană, inclusiv pentru Europa de Est, pentru a putea uh, stimula într-adevăr creșterea economică în noua perioadă de programare bugetară. Sunt uh, olandez și în calitate de olandez cred că trebuie oferite oportunități ambelor părți ale Uniunii Europene. Asta înseamnă să avem o politică de coziune în adevăratul sens al cuvântului. Vă mulțumesc foarte mult, spune președintele. Mulți dintre noi, jumătate din noi, probabil că vor vorbi acum pentru ultima oară. Doamna Rodriguez. Mulțumesc. Iată cum ne aflăm în mod de precampanie aici, dar este absolut inadmisibil să se folosească politica de coeziune nu este posibil să se aducă exemple precum Portugalia și Grecia. Nu este numai o neonestitate politică, ci și una morală. În ceea ce privește acest uh, raport, eu cred că a ajutat ca politica de coeziune să contribuie la o reducere a inegalităților, să ducă la o Europa mai socială, mai apropiată de, către, de regiunile sale și de cetățeni. De aceea, această atenție specială față de aspectele demografice sau naturale, structurale, așa cum a fi, de exemplu, cazul regiunilor ultraperiferice. A fost foarte justă includerea garanției pentru aceste regiuni a susținerii din partea FEDER și din partea Fondului de Coeziune în investițiile în, de, în instalațiile de uh, tratare a deșeurilor și instalații care uh, de, uh, așadar ecologice care contribuie foarte mult la combaterea climatică, de asemenea și la aspectele legate de aeroporturi care sunt de asemenea exceptate. Mi se pare foarte bună această concentrare tematică și și vă mulțumim pentru această excepție. Mulțumesc. Acum doamna Roza Tomașici, vă rog. Domnule președinte, dezvoltarea regională este un domeniu în care Uniunea Europeană vine cu valoare uh, adăugată pentru țări precum Croația, țara pe care o reprezint, coeziunea este de asemenea un instrument uh, util care ne ajută să ne ridicăm la același standarde cu celelalte state membre, pentru a ne asigura că cetățenii noștri rămân în țara noastră, pentru că sunt absolut esențiali pentru viitorul Croației. Uh, în calitate de membru al uh, Comisiei Regii și în calitate de reprezentant al Croației, uh, susțin această abordare cu obiective mai clare, orientată spre viitor, cu uh, sprijin acordat soluțiilor robuste și ecologice. Vreau să subliniez încă o dată faptul că e important să eliminăm la toate nivelurile povara administrativă și costurile exacerbate. Trebuie să ne asigurăm că autoritățile și comunitățile locale sunt uh, ajutate și că fondurile ajung la cei care uh, sunt uh, beneficiarii de facto a acestor fonduri. Domnul Jei. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru nenumărate regiuni europene, fondurile FEDER sunt o sursă de, de bani într-un uh, ocean de austeritate bugetară și în regiunile subdezvoltate aceste fonduri rămân esențiale pentru a sprijini investițiile. În cazul regiunilor ultraperiferice, poziția Parlamentului European este să refuze reducerea propusă de Comisia Europeană pentru Maiot, noi vom restabili practic nivelul de finanțare față de programarea precedentă. În ceea ce privește ecofinanțarea, Comisia aici uh, propune o reducere la 70%, noi propunem să ajungem la 85%. Cred că după adoptarea strategiei uh, revizuită a Comisiei Europene pentru regiunile ultraperiferice, nu e posibil ca aceeași Comisie Europeană să nu ni se alăture în eforturile noastre de a apăra regiunile ultraperiferice pe această cale. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Acum domnul Frank Bogovici are cuvântul. Uh, regionalni sklad in kohezijski. Vă mulțumesc! Fondul regional și fondul de coeziune sunt cele două fonduri esențiale pentru dezvoltare în Europa. Ace- aceasta este și una din provocările cele mai mari ale Uniunii Europene și este și motivul pentru care eu cred că nu trebuie să limităm fondurile care sunt disponibile, pentru că altfel Europa nu va putea să își atingă obiectivele. Sunt absolut de acord cu toate obiectivele verzi, eficiența energetică și așa mai departe, dar sunt bucuros că amendamentul meu a fost adoptat și deci cele 5% din fondul regional vor putea uh, să fie alocate zonelor rurale, deci 2,4 miliarde de euro vor curge în satele inteligente. Este adevărat că oamenii pleacă din zonele rurale către oraș, dar aceasta ne va permite să răspundem și la această tendință. Ne va permite să creăm locuri de muncă la sat, să creăm locuri de muncă în zonele rurale în general. Vom putea astfel să avem și o agricultură mai modernă. Acest tip de uh, loc de muncă descentralizat în domeniul social poate și el să fie implantat în zonele rurale, așa cum este implantat în orașele mari. Sănătatea, energia descentralizată, toate acestea fac parte din măsurile uh, satelor inteligente. Și sunt convins că această descentralizare este calea bună. Mulțumesc! Vă mulțumesc acum doamna Giufrida. Fondul Europeu Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune sunt principalele instrumente de investiții pentru ocupare, infrastructuri și creștere economică în sprijinul regiunilor. În acești ani am uh, făcut eforturi pentru a ajuta aceste teritorii. Mă gândesc la Sicilia, de unde vin eu, care fără fonduri structurale n-ar avea viitor și pentru a combate toate obstacolele existente. Noi vrem o simplificare a procedurilor și o reducere a birocrației. Însă, de asemenea, dorim un nivel de cofinanțare care să favorizeze demararea de proiecte, deoarece amenințarea condiționalității macroeconomice să nu blocheze dimensiunea teritorială. Avem datoria să facem tot posibilul pentru ca regiunile și statele să poată folosi resursele europene și pentru asta trebuie să ne bazăm pe realitatea teritorială, care e departe de parametri care nu țin cont de inegalitățile uh, și specificitățile teritoriale sau insulare, o reformare a mecanismului de asistență tehnică pentru consolidarea capacităților administrative în serviciul cetățenilor e indispensabil, e ceva indispensabil acum. Doar așa cetățenii europeni se vor apropia din nou de Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Acum are cuvântul domnul Buda

Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu colegii care au lăudat uh, eforturile întreprinse de raportul, raportorul nostru. Cred că textul uh, produs de Comisia Recii este mai mult decât pertinent. Regionalizează din nou uh, fondurile de dezvoltare regională și de coeziune pentru o mai mare echitate și pentru eliminarea diferențelor dintre regiuni. Concentrarea tematică ne va permite, sper eu, să promovăm uh, coeziunea economică, socială și economică um, așa cum uh, își doresc cetățenii europeni și așa cum au nevoie regiunile europene. Eu îmi doresc, bineînțeles, ca regiunile ultra, ultraperiferice să primească o atenție speci, uh, specială, pentru că știm prea bine, în aceste regiuni, Fondul de Dezvoltare Regională este absolut esențial pentru IMM-uri și pentru uh, infrastructură. Stimați colegi, vă rog uh, să susțineți amendamentele depuse de către grupul nostru care vizează atingerea ambițiilor climatice și sociale. Vă mulțumesc uh, foarte mult. Urmează acum Claudia Monteiro de Aghiar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, Fondul de Coeziune și Federul sunt instrumente esențiale, cruciale pentru convergența dintre regiunile europene, dar sunt foarte importante pentru regiunile ultraperiferice. Nu pot să nu vă spun că îmi pare rău de două lacune. În primul rând, o lacună din partea doamnei Corine Crețu, adică absența dumnei ei în sală și, de asemenea, și absența uh, referirii la regiunile ultraperiferice în discursul comisarei. Ceea ce vom vota aici menționează regiunile acestea și, dincolo de ceea ce s-a făcut de către un guvern uh, socialist portughez, subliniez, acest parlament nu acceptă, uh, uh accept, nu acceptă să se, re, acceptă să se reducă uh, bugetele la politica de coeziune. Trebuie să încercăm să se ține cont și de regiuni ultraperiferice precum Madeira. Trebuie instrumente pentru promovarea investițiilor în uh, integrarea migranților, în construcții, în mobilitate, în transporturi. Avem aici un acord de compromis uh, la care s-a ajuns Parlamentul European și sper să existe și un compromis din partea statelor membre, inclusiv a Portugaliei, în ceea ce privește sumele finale, pentru ca să putem să avem un cadru uh, financiar în care mai multă sprijin să poată să fie acordat regiunilor ultraperiferice. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Pițula. Hola, gospodine președinte, glavni... Mulțumesc, domnule președinte. Politica de coeziune e fundamentală pentru a crește coeziunea socială, teritorială și economică între regiunile Uniunii Europene. E o politică esențială de investiții, deci e un punct foarte al Uniunii Europene și noua propunere are elemente pozitive pentru a garanta finanțarea pe viitor și pentru a ține cont de nevoile care vor apărea pe viitor. Acum, condiționalitatea macroeconomică și ponderea mai mare pe care o au regiunile nu în ceea ce privește povara de uh, birocratică. Deci asta poate fi uneori o problemă, deci să nu uităm că e nevoie de mai multă flexibilitate, de mai multă descentralizare și un rol foarte important pentru administrațiile locale și regionale. Viitorul acestor fonduri ține de buget și să nu uităm că Brexitul creează multă nesiguranță și în acele țări care uh, își uh, pun întrebări în legătură cu rațiunea de a fi acestor fonduri. De asemenea, vă reamintesc că articolul 54 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene are o parte unde se vorbește specific despre regiunile insulare. Mulțumim, doamna Westphal. Vă mulțumesc, domnule președinte. E trist faptul că stimatul coleg neafiliat a părăsit sala înainte de a afla uh, adevărul despre FEDER. FEDER este un program de creștere pentru toate regiunile și în special pentru cetățeni. Noi ne dorim să se, investe, să se investească într-o Europa mai verde, socială, digitală, într-o Europa a oamenilor. Fondul acesta, într-adevăr, luptă pentru sau promovează inovarea, cercetarea, noile locuri de muncă, lupta împotriva schimbărilor climatice și, în special, înaintea cam campaniei electorale trebuie să le arătăm cetățenilor unde anume ajung banii uh, cetățenilor. Un sfert din uh, bugetul european ajunge la FEDER și la fondul de coeziune și e important să le explicăm cetățenilor că banii aceștia se întorc la ei în regiunile lor, în orașele lor. Grupul nostru nu își dorește finanțarea unor aeroporturi regionale. Grupul nostru nu vrea finanțarea combustibililor fosili. Noi ne dorim un fond care să uh, vină cu accentul potrivit pentru Europa viitorului. Vă mulțumesc mult! Mulțumim. Urmează Irace Garcia Perez. Gracias, Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu un an și jumătate am adoptat un raport în acest parlament uh, unde am avut onoarea să fiu uh, raportoare privind felul în care politica de coeziune poate face față provocărilor democratice și poate combate reducerea populației în anumite regiuni. Astăzi, prin FEDER, vedem cum aceste instrumente pot combate reducerea populației. Acest, această lucrare a fost completată de amendamente. La articolul 8 se stabilește că cel puțin 5% din FEDER trebuie să fie alocat acestor zone uh, cu dezavantaje demografice. Articolul 10 vorbește de asemenea de avantajele pentru, uh, în acordurile de asociere pentru a combate provocările demografice cu care ne confruntăm în Europa la ora actuală. Este absolut esențial pentru zonele rurale ca politica europeană, politica de coeziune să dea speranță tuturor acelor sate care în, uh, la ora actuală se află în agonie. Haideți așadar să urăm bun venit unui nou regulament care astăzi răspunde la provocările demografice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trecem la procedura intervențiilor spontane. Timpul pe care îl avem la dispoziție este limitat, așa că putem accepta doar trei vorbitori din partea a două grupuri politice care și-au înregistrat. Domnul Milan Mons, vă rog. Fondul European uh, pentru Dezvoltare Regională este o, uh, un element foarte important care va promova coeziunea în regiunile europene. Vreau să mă concentrez pe o problemă care afectează multe din aceste regiuni, mai ales regiunea mea, uh, Galicia. Mă refer la faptul că populația se împuținează și îmbătrânește. Se iau mături, se măsuri se promovează natalitatea și se lucrează la o lege care să promoveze creșterea populației. Însă, um, scăderea populației trebuie să fie o prioritate când se împart uh, fondurile. Așa cum a spus uh, uh, și împreună cu domnul Barcar, colegul nostru, am depus amendamentul 10 bis, care se concentrează mai mult pe provinciile și municipiile care suferă ca urmare a depopulării. Acestea trebuie um, să fie obiectul planurilor specifice și să fie mm, prioritare când e vorba de investiții. Aceasta este chestiunea pe care o mm, propunem noi. Trebuie să includem un mm, fond care să fie destinat combaterii depopulării în aceste zone. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul José Blanco López, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dacă există o valoare fundamentală în Uniunea Europeană, aceasta este solidaritatea. justiția socială. Iată de ce Europa nu își poate permite să facă nici măcar un pas înapoi când vine vorba de acele politici care au contribuit la convergența atât de necesară între regiunile sale. Salut măsurile introduse în această propunere de Parlamentul European, mai ales în ce privește aspectele demografice. Este absolut necesar să alocăm resurse și să facem tot efortul posibil pentru a combate depopularea, îmbătrânirea care suminează vitalitatea economică și sustenabilitatea continentului, supraviețuirea modelului nostru social și coeziunea socială și teritorială a însăși Uniunii Europene. Propuneri precum cea de față dau sens și conținut Europei sociale și de coeziune pe care o apărăm cu toții. A apăra egalitatea, coeziunea teritorială și socială a fost întotdeauna o emblemă comună pentru noi toți, mai ales pentru regiuni ca a mea, Galicia. Iată de ce acest acord e atât de important. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Hatman. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, nie ulega wątpliwości, że... Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Fără îndoială, FEDER și fondul de coeziune sunt uh, foarte eficiente în asigurarea coeziunii sociale teritoriale în Uniunea Europeană și eliminarea diferențelor între regiuni. Aceste fonduri ne permit să susținem dezvoltarea locală atât în zonele rurale cât și în cele uh, urbane. Ne permite de asemenea să susținem tehnologiile digitale și IMM-urile. Uh, Salut un document uh, foarte echilibrat propus de către raportor, potrivit cărora putem să susținem și dezvoltarea uh, căilor ferate. Este important să sporim flexibilitatea din punct de vedere al investițiilor permise, pentru că, în consecință, uh, membrele, statele membre pot să ia decizii mai bune în legătură cu necesitățile locale. Mulțumesc! Următorul vorbitor, doamna Darling. President. President, on Saturday... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Un milion de oameni au uh, manifestat în, uh, în Anglia uh, sâmbătă împotriva Brexitului și din nord-estul Angliei, de unde vin eu, s-a întâmplat același lucru. Se pare că um, Realitatea Brexitului este mult mai crudă decât ne așteptam, așa cum se vede din sondaj. Regiunea mea s-a bucurat mult timp de investiții substanțiale din FEDER. Un miliard de lire de fonduri europene între 2014 și 2020 au fost sume care au ajuns la noi, resurse esențiale care au creat locuri de muncă, ne-au creat infrastructură și au susținut uh, afacerile și uh, sectorul de afaceri local. Uh, se spune că sunt banii contribuabilului englez în principiu. E adevărat, însă UE alocă în funcție de nevoi economice și nu de preferințe politice. E vorba de solidaritate în acțiune. Dacă rămânem în Uniunea Europeană, Nord-Estul uh, va primi garantat milioane de lire. În afara Uniunii Europene depindem de uh, guvernele de la Westminster și suntem la mila lor. Acest raport include clauze de pregătire pentru Brexit. Vă rog, haideți să nu recurgem la ele, haideți să rămânem în Uniunea Europeană. Mulțumesc eu foarte mult. Doamna Maledic are cuvântul. Colegii noștri au vorbit pe îndelete despre importanța fondului regional și de coeziune și semnificația pe care o au în viața de zi cu zi a cetățenilor noștri. Aș vrea să scot în evidență că această propunere este foarte importantă pentru că sprijinim în acest fel infrastructura atât de importantă pentru statele membre, dar sprijinim uh, și investiții în dezvoltarea teritorială. Se specifică deosebi un minim de investiții pentru zonele rurale, pentru dezvoltarea rurală. Sprijinim această inițiativă. Consiliul uh, European ne-a cerut uh, nouă să reacționăm. Noi vorbim de state inteligente, vorbim de provocările demografice, vorbim de importanța dezvoltării armonioase a Europei, Europa a standardelor pentru toți cetățenii și toate acestea trebuie să se vadă reflectate în bugetul și în instrumentele pe care bugetul nostru le finanțează. Iată de ce este important ca acest nou regulament să răspundă nevoilor cetățenilor noștri și nevoilor de dezvoltare tuturor, a tuturor statelor membre. Mulțumesc foarte mult! Domnul López Aguilar. Domnul comisar Iurova, acest parlament își face treaba și arată care este ponderea sa și uh, rolul său de uh, a legifera prin regulamentul FEDER și privitor la fondurile de coeziune. Sunt 270 de, mii de, mili- de miliarde de 270 de miliarde de euro care sunt uh, alocate în, în CFM-ul 2021-2027 pentru zonele cele mai Um, defavorizate pentru regiunile ultraperiferice sunt alocate pentru um, ocupare, pentru transporte, pentru interconectarea rețelelor. Însă, în ceea ce privește atingerea obiectivelor de combatere a schimbărilor climatice, de respectarea legislației de mediu și a economiei circulare, uh, când este vorba de uh, gestionarea um, rezidurilor, deșeurilor, ar trebui să facem la fel. Nu ar trebui să existe niciun fel de excepție de la angajamentul uh, Um, de a um, finanța prin acest um, regulament, de a nu uh, funcționa niciun fel de companie care gestionează rezidul dacă nu respectă legislația de mediu. Mulțumesc uh, foarte mult. Din păcate, suntem în întârziere, nu pot să mai dau cuvântul niciunui vorbitor, deoarece la 12 și jumătate fix trebuie să începem uh, votul și mai trebuie să discutăm un subiect. Deja deci au cuvântul doamnei comisar, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, onorați uh, membrii. Vorbim aici despre un lucru extrem de important. Vorbim despre viitorul buget și politica următoare de coeziune, fondul uh, European de Dezvoltare regională. Nu vorbim numai despre bani, ci și despre politică bazată pe solidaritate, o politică menită să ajute regiunile uh, pentru o mai bună convergență, uh, creșterea uh, PIB-ului și a ocupării și multe alte aspecte importante. Deci nu e vorba numai de bani, dar și despre bani. Știm că în următoarea perioadă de programare vor fi mai, multe, mai puține fonduri în uh, politica de coeziune și ori de câte ori ne confruntăm cu astfel de situație, trebuie să ne gândim cum să investim banii. Deci, dezbaterea s-a concentrat asupra acestei teme în principal. Uh, știm cu toții că cu fonduri mai puține vrem să facem mai mult și trebuie să facem mai mult. Uh, valoarea pentru bani este un principiu care trebuie menținut. Nu trebuie să cheltuim excesiv, ci trebuie să facem uh, investiții inteligente și durabile în legătură cu cei care au vorbit despre plastice. Am văzut uh, uh, creșterea industriei europeană, uh, s-a dorit un aer mai curat, sunt rezultate vizibile ale investițiilor anterioare din politica de coeziune. Acestea trebuie menținute și de aceea încerc să obținem uh, un randament mai bun al fondurilor investite în beneficiul cetățenilor. Trebuie să avem acele concentrări uh, tematice și o valoare adăugată clară a investițiilor. Vreau să mulțumesc Parlamentului pentru munca bună, care probabil uh, mâine la sfârșit uh, se va finaliza printr-o uh, primă uh, poziție uh, de lectură aprobată. Uh, și acest, uh, dacă vrem să evităm uh, întârzierile în lansarea programelor post-2020, nu numai că regulamentele trebuie adoptate, adoptate în acest an, ci documentele în statele membre și regiuni trebuie să fie pregătite și adoptate la timp. Comisia nu poate să fie de acord cu uh, propuneri care periclitează eficiența uh, politicilor de coeziune un ultim uh, comentariu referindu-mă la uh, satele și orașele inteligente. Au fost uh, decenii de politică de coeziune care au încercat să echilibreze în mod corect dezvoltarea zonelor rurale și uh, urbane și acest lucru trebuie să fie menținut în uh, viitoarea politică de coeziune. Uh, regulamentul privind dispozițiile comune introduce uh, un obiectiv dedicat prin crearea și integrarea dezvoltării la nivel rural și urban care să permită o uh, abordare uh, multimodală uh, a dezvoltării. Strategiile sunt menite să îmbunătățească coerența și planificarea strategică, implicarea autorităților locale și regionale va fi salutară. Mulțumesc, doamnă comisar. Raportorul are acum cuvântul. Andreea Coțolino. Mulțumesc. Cred că vom ajunge la un uh, consens amplu în urma acestei dezbateri. Am luat notă și de comentariile critice înaintate prin amendamente. În ce mă privește, pentru a încheia dezbaterea, aș vrea să spun următoarele. În ce privește concentrarea tematică, noi ne-am aliniat la indicațiile pe care ni le-a furnizat Comisia și am consolidat, așa cum se cuvenea, dimensiunea regională, pentru că, în caz contrar, nu ar fi avut sens concentrarea tematică. Acelora care au dus în discuție aspectul de mediu, vreau să le spun că niciodată niciun program nu a alocat atât de multe resurse în următorii ani pentru a face față provocărilor de mediu la nivel local, regional și uh, național. Vorbim de peste 30% din resurse. În plus, principiul pe care l-am adoptat este foarte important atât în ce privește regulamentul dispozițiilor comune, cât și în regulament, când vine vorba de flexibilitate. Pentru a consolida finanțarea pentru a elibera resurse anuale și pentru a întări politica de coeziune. Cred că rezultatul e unul semnificativ, după cum uh, au scos în evidență cei care au luat cuvântul. Noi punem în centrul discuției uh, acele subiecte um, acele regiuni care au avut de suferit în ultimii ani, unde s-a înregistrat uh, o tendință descendentă uh, a demografiei, unde există mai puține servicii, mai puține posibilități. Acolo am intervenit și acolo vrem să intervenim cu politica de coeziune pentru a readuce milioane de cetățeni în centrul politicii europene. Iată efortul pe care l-am pus în mișcare și sper ca votul de mâine să consolideze acest impuls și să ne permită, mai ales cu viitorul Parlament, să avem un raport solid care să deschidă un moment, o perioadă importantă de dezvoltare și creștere pentru Europa. Mulțumesc. Felicitări raportorului. Votul va avea loc mâine. Putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de o dezbatere comună privind furnizarea de conținut digital și vânzarea la distanță de bunuri. E vorba de, în primul rând, un raport din partea doamnei Gerbhardt și domnului Vos, contractele de furnizare de conținut digital și servicii digitale, cât și despre un raport din partea domnului Arimon în ce privește contractele de măzări de bunuri. Are cuvântul înainte de toate doamna Gerbhardt. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. În acest parlament trăim uh, momente surprinzătoare, mai ales în ce privește cooperarea cu, cu raportorul meu, Axel Foss. Această inițiativă legislativă uh, este un învățământ despre faptul că cel mai bun argument poate apăra mai ales atunci când uh, cealaltă parte uh, insistă să promoveze ideile contrare fără a aduce argumente. Am reușit să facem foarte multe pentru, pentru protecția consumatorilor. Dreptul, uh, drepturile consumatorilor pot fi adaptate și atunci când uh, întreprinderile comercializează date cu caracter personal, de pildă prin publicitate țintită și obțin în acest fel datele. Protecția consumatorilor se aplică peste tot, chiar dacă nu, acest, nu a fost prevăzut inițial. Fie că vorbim de consumatori care descarcă o aplicație, care uh, închiriază un joc online sau dacă cumpărătoarea sau cumpărătorul uh, își face cumpărăturile pe internet sau printr-o aplicație inteligentă. Orice software trebuie să fie interoperabil cu elementele de hardware. Este un principiu foarte important. Consumatorii au uh, dreptul la actualizări ale software-ului care să ducă la o durată de viață mai lungă a produsului, um, așa numitor produse inteligente care au acces la internet care, fără acest software corespunzător, nu ar putea fi folosite. Portabilitatea conținuturilor este un alt punct uh, ulterior pe care consumatorii îl iau în calcul când vine vorba de folosirea de servicii uh, de socializare online sau servicii de stocare a datelor în cloud. Știm că atunci când se prelungesc termenele sau uh, în ce privește inversarea sarcinii proprii de la șase luni la un an sau chiar în anumite cazuri la doi ani, sunt toate aceste elemente importante. Cred că am introdus elemente în aceste două directive care au devenit directive gemene grație cooperării noastre strânse și cu raportorul domnul Arimo, astfel încât am reușit să scoatem efectiv cele mai bune elemente pe care le putem, le puteam scoate pentru consumatori și nu a fost uh, atât de la sine, atât de ușor de la sine înțeles de la bun început, pentru că trei ani de zile a trebuit să luptăm așteptăm cu îndurjire pentru ca aceste inițiative să poată fi puse în aplicare. Nici Comisia nu a fost întotdeauna de acord, nici uh, tabăra dreaptă din acest Parlament. Au fost anumite elemente pe care a trebuit să le acceptăm, dar am reușit. Și cu ajutorul uh, unei echipe care a muncit cu îndârjire, am reușit să îmi ating obiectivul, un obiectiv care la începutul acestui uh, proces legislativ a fost adesea luat în derizoriu. Spuneam, da, vreau să am acest drept, acesta trebuie să fie dezvoltat, însă nu poate exista un drept uh, într anumit uh, stat membru care să fie în acest fel degradat. Dar se spunea că nu se poate pentru că vrem să armonizăm totul. Și atunci nu ar putea fi promovat, dar am reușit. Am reușit și grație cooperării cu doamna comisar și, de asemenea, datorită faptului că în anumite domenii am pus în aplicare armonizarea minimă, astfel încât mm, statele membre pot în continuare să-și păstreze legislația existență. Popula- populiștii ar fi fost fericiți dacă am fi procedat invers. Eu, sincer, sunt uh, extrem de mândră de ce am realizat avem uh, în acest fel o legislație de protecție a consumatorilor exemplară la nivel internațional și inovatoare. Președintele intervine. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Vos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar, dragă doamnă Gerbrand, stimată coraportoare, înainte de toate mulțumesc comisiei pentru această propunere Um, avansată care ne-a venit într-un nou domeniu. Îi mulțumesc și co-raportoarei doamnei Gerbhardt pentru această cooperare intensivă care în urma discuțiilor, cred că ne-a permis să ajungem la un bun rezultat. Doamna Gerfrat a pus accentul mai mult pe protecția consumatorilor și eu, cu pregătirea mea juridică, m-am ocupat mai mult de aspectele juridice ale contractelor digitale, așa că am reușit să minăm cele două și să ajungem la un bun rezultat. Am avut nevoie de mult timp, e adevărat, însă a trebuit să abordăm diferite probleme. În primul rând, cum gestionăm protecția datelor când vine vorba de date, dar și când vine vorba de dreptul de proprietate intelectuală. Am discutat intens de asemenea și despre cum interacționăm cu aceste aparate inteligente, smart goods. Am decis să le introducem în această directivă, după care în negocierea cu Consiliul având în vedere și raportul pe care eh, îl vom discuta ulterior eh, al domnului Arimon referitor la vânzările de bunuri, știm că joacă un rol important. Ce doream să obținem? O armonizare de plină cât se poate de mult și nu doream să lăsăm lacune când vine vorba de aceste produse de aceste bunuri inteligente. Am uh, luat în calcul consecințele juridice ale ambelor acte, acestea trebuiau să aibă același efect în principiu, ar trebui să fie indiferent dacă achiziționez bunul direct la fața locului, îl uh, comand pe internet sau îl descarc. Aici a fost destul de greu să găsim, să ajungem la o linie comună. Iată de ce cred că prin directiva privind conținutul digital am creat o bună bază pentru o piață digitală comună. Am uh, reușit uh, în acest fel să um, trecem de la o armonizare minimă la o armonizare amplă în alte domenii. Sper ca lucrurile să evolueze pozitiv pe viitor și să existe voința de a crea o piață digitală comună și să nu asistăm uh, la o atitudine din partea statelor membre care doresc să-și uh, păstreze propriul, uh, propria legislație de drept civil și să nu schimbe nimic. Nu, trebuie să reușim să-i convingem pe toți că, tocmai când vine vorba de piața digitală comună, o armonizare la nivelul european este cât se poate de rezonabilă și de dorit. În ce privește conținuturile digitale, discutăm despre întreaga Uniune Europeană și reflectarea lor în contractele de cumpărare. La ora actuală se aplică prevederile directivei din 1990 Iată de ce există în continuare dispoziții juridice diferite care generează incertitudine juridică și care limitează încrederea consumatorului în ce privește comerțul transfrontalier. Iată de ce credem că este important să facem acest pas și vrem să nu mai existe nicio deosebire între dacă un uh, consumator descarcă un conținut uh, online, dacă îl achiziționează într-un stat membru sau altul și în ce privește inversarea sarcinii uh, probei, mm, se clarifică prin această propunere situația în toate statele membre. Cred că facem prin urmare un pas important și uh, reprezintă un pas înainte la nivel digital. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Arimon. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimată doamnă comisar. Am uh, să preiau cele spuse de doamna Evelyn Gerhardt, care spunea că am reușit, uh, după eforturi îndelungate, să aducem pe lume gemeni. Eu, sincer, nu am nicio dorință de a avea copii, dar ce puțin asta e impresia. Ne simțim un pic uh, ca niște părinți care au reușit, într-adevăr, să aducă pe lume gemeni. Nu e deloc ușor să ai gemeni, mai ales în primele luni, și am reușit tocmai să facem acest lucru. Avem aceste uh, am adus pe lume aceste două directive gemene. Prin aceste două directive venim cu garanții unitare care se aplică peste tot în Uniunea Europeană, indiferent dacă se fac achiziții online sau offline, dacă e vorba de o aplicație sau de un telefon inteligent. Telefonul inteligent reflectă foarte clar cât de um, dif- dif- difuminate au devenit uh, granițele între lumea digitală și lumea concretă. Este un aparat uh, care funcționează cu un sistem digital și care este conectat tot timpul la internet. Pot uh, descărca de asemenea aplicații care îmi permit uh, de la a juca la bursă până la a manipula fotografii. E important să introducem garanții care să se aplice atât bunurilor tradiționale, nedigitale, cât și pentru uh, o aplicație de pildă de streaming de muzică, care să se aplice în toată Uniunea Europeană. Acest cadru juridic intervine acolo unde um, există o problemă cu bunul achiziționat sau uh, nu funcționează serviciul uh, de streaming de pildă de muzică. Ce trebuie să facă consumatorul? Se aplică, în principiu, termenul care se aplică la achiziționarea bunurilor uh, tradiționale. În primul rând, Consumatorii din Uniunea Europeană au o perioadă de 2 ani de garanție la dispoziție pentru toate bunurile și conținuturile digitale. În al doilea rând, dacă um, în acești 2 ani um, se strică respectivul produs, clienții au dreptul la o compensare sau la o, o îmbunătățire a produsului, mai ales în ce privește produsele digitale, avem inovări de pildă dublarea inversării sarcinii probei. Cu alte cuvinte, com, consumatorul nu mai uh, trebuie să aducă după șase luni dovada că s-a întâmplat ceva cu produsul achiziționat, ci după un an. Iar statele membre au libertatea de a prelungi acest interval la doi ani. În al doilea rând, va deveni mai simplu pentru uh, client să rezilieze contractul de cumpărare. Dacă după reparare apare un nou defect la produsul achiziționat, clientul poate rezilia contractul. Și în al treilea rând, dacă produsul, dacă producătorul afirmă că acest produs va funcționa un anumit interval de timp, atunci cumpărătorul se poate adresa, se poate adresa direct acestuia pentru reparații din această uniformizare ar trebui să profite nu doar consumatorii, ci și întreprinderile, mai ales acele de mici dimensiuni. Pe viitor nu vor trebui să se mai gândească care este legislația care se aplică atunci când vor să uh, își comercializeze produsele în afara granițelor. Și acest lucru este mai ales în avantajul acelor mici întreprinderi care nu dispun de mari departamente juridice. Dragi colegi și colegi, în acest fel întărim uh, drepturile consumatorilor și, uh, de asemenea, ale întreprinderilor le sporim încrederea în comerțul transfrontalier. Le mulțumesc, prin urmare, tuturor acelora care și-au adus contribuția la acest text. Le-am arătat tuturor grupurilor politice vorința de care e nevoie pentru a ajunge la un compromis. Și cred că în fața acestei polarizări alb-negru, compromisul reprezintă valoarea vechii și bunei democrații. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. În numele Comisiei are cuvântul doamna Iurova. Mr. President, honorable members, this is a great moment for, for you. Domnule președinte, onorați deputați, mă bucur că după o perioadă îndelungată ajungem la sfârșitul procesului legislativ uh, în legătură cu două propuneri care au o valoare adăugată mare pentru consumatorii și uh, companiile europene. Nu sunt uh, atât de sigură că sunt gemene aceste directive, mai degrabă sunt surori. Una este mai sportivă și modernă, dar cealaltă s-a cam îngrășat pentru că a înghițit și cumpărăturile offline, nu doar pe cele online. Și se pare că e cam greoaie. Uh, dar până la urmă se pare că ne-am descurcat și acesta s-a datorează cooperării um, colegilor mei, uh, domnului Gebhard, domnului Arimon și domnului Fos. Știți că am depășit câteva momente dramatice, câteva